Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Dear Speaker of the House of Representatives of the Netherlands, dear Ms. Arip. Doamnă Arip, doamnă Arip, reprezentantă a Parlamentului Neerlandez, din Senat, stimați uh, colegi, doamnelor și domnilor, stimați membri, este o onoare să urez bun venit parlamentarilor din uh, Uniunea Europeană pentru a doua zi a săptămânii parlamentare europene. Am avut ieri conferința semestrială și astăzi deschidem conferința interparlamentară în ceea ce privește stabilitatea, co- eco coordonarea economică și guvernanța în uh, Uniunea Europeană. Practic avem uh, conferința în baza articolului 13. Și, în primul rând, aș dori să mulțumesc președinției neerlandeze pentru organizarea acestui eveniment împreună cu Parlamentul European. Aș dori de asemenea să subliniez că această cooperare s-a făcut la toate nivelurile, la nivel politic, la nivel administrativ și a fost excelentă. Deci, încă o dată, vă mulțumim. Ați acționat uh, într-o manieră eficientă, deci tipic olandeză, practic. Bedankt, spune în olandeză președintele. Doamnelor și domnilor, redresarea economică e pe rol. În Uniunea Europeană există însă în continuare multe provocări pentru anul 2016. Avem o încetinire a economiei Chinei cu eforturi de redresare și se poate aștepta ca prețul la țisei să rămână scăzut. În SUA există tensiuni, există uh, un import în scădere pe un anumite piețe emergente, iar Mm, în economiile în curs de dezvoltare situația se schimbă. Nici nu mai menționez provocările geopolitice, care cu siguranță vor influența puternic reuniunea Consiliului din această după-amiază. Sunt vremuri turbulente și, în mare parte din cazuri, unii încearcă să prezinte problema ca fiind una națională. Gândiți-vă la criza refugiaților, dar implicațiile sunt transnaționale. Gândiți-vă la frauda fiscală, evaziunea fiscală, terorismul, situația dintre Rusia și Ucraina, Libia, Siria, schimbările climatice, um, decizia Regatului Unit cu privire la dacă să rămână sau nu în Uniunea Europeană. Toate aceste elemente nu afectează doar un singur stat membru și dacă dorim să abordăm într-o manieră eficientă această criză multifacetată cu care ne confruntăm, atunci trebuie să facem front comun mai mult ca oricând. Prin urmare, cooperarea este absolut necesară la nivel european. Avem 580 de milioane de cetățeni, 28 de state membre, cea mai uh, mare piață unică din lume. Doar astfel, acționând mm, la comun, vom uh, reuși să ne coordonăm în funcție de interesele noastre, dar să o facem împreună și dacă am vrea ca lucrurile să funcționeze cum trebuie la nivelul Uniunii, atunci trebuie să ne coordonăm mai bine la nivelul național și european. Și de aceea sunt extrem de recunoscător că avem acum oportunitatea de a discuta despre coordonarea economică și despre guvernanță. Criza euro a ilustrat nivelul ridicat de interdependență care a fost creat între niște țări ce au decis să împartă o monedă. Unele țări au avut nevoie să fie salvate din cauza unei datorii exacerbate, din cauza unor probleme. De asemenea, Uniunea Europeană a trebuit să se implice mult mai mult în politicile bugetare. Au fost semnate mai multe acorduri, mai multe memorandumuri de înțelegere, lucru care a creat un sistem politic bazat pe niște responsabilități estompate. Și de aceea este foarte important să restabilim angajamentul și asumarea răspunderii la nivel național, dar și la nivel european. Legitimitatea cu o asumare răspunderii democratice reprezintă lucruri fundamentale pentru succesul implementării unor reforme structurale și pentru o guvernanță eficientă în general. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, ieri ați putut vorbi despre semestrul european revizuit, despre rolul Parlamentului European și al Parlamentelor Naționale, despre prioritățile politice pentru anul 2016 și ciclul semestrial am privit lucrurile din diferite perspective. Am discutat despre o procedură de follow-up în ceea ce privește uh, ratingul de triplu A social uh, și aspectele economice. Astăzi vom vorbi despre pactul fiscal și despre cum acesta este implementat și coordonarea bugetară. Astăzi avem prima conferință în baza articolului 13 de la adoptarea uh, regulamentului de procedură în uh, noiembrie trecut. Se întâmplă asta după ce ani de zile am purtat discuții dificile și în sfârșit am găsit o metodă de lucru care ne va permite să ne concentrăm pe deplin, nu pe regulile de procedură, ci pe conținut. Comisia, în uh, analiza anuală a creșterii, a promis să evalueze implementarea pactului fiscal și ne așteptăm ca la final concluzia să fie că acordurile interguvernamentale sunt mai puțin eficiente decât uh, ceea ce se decide prin metoda comunitară și prin codecizie. Un element esențial al legii comunitare este următorul. Vine cu niște mecanisme care să vegheze la implementarea corectă a deciziilor luate la nivelul colegiuitorilor, iar uh, statele membre nu mai pot să uh, scape de controlul parlamentar, fiindcă dacă o fac, atunci implementarea nu va fi una corectă, va fi una lacunară. Asta am văzut că s-a întâmplat în ultimii ani și de aceea Parlamentul European a avut o rezoluție în ceea ce privește revizuirea cadrului pentru guvernanță economică. E raportul Beres. A fost adoptat în iunie 2015 și am cerut acolo asumarea, crearea unui mecanism de asumare a răspunderii democratice, atât la nivel european cât și la nivel național, cu implementarea deplină a acordului fiscal în acest cadru comunitar. Doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană nu înseamnă să cedezi suveranitate. Este mai degrabă uh, cea mai bună practică în a uh, prelua controlul și guvernanța într-o lume globalizată. Aici fiecare jucător trebuie să își asume rolul. Dacă vrem ca Europa să funcționeze, trebuie să facem tot posibilul pentru ca controlul democratic exercitat de către parlamente să fie un lucru garantat. Nu putem să acceptăm mai multă Europa dacă aceasta vine pe spuza uh, democrației și a parlamentarismului. Ar fi rețeta unui eșec Coordonarea economică și politică aprofundată va deveni eficientă doar dacă reprezentanții aleși vor fi puternic implicați, asta atât la nivel național cât și la nivel european. Vrem să existe o asumare a răspunderii democratice la toate nivelurile, inclusiv în ceea ce privește bugetele naționale. Suntem parteneri, avem o sarcină comună de a respecta principiul controlului democratic. A Se întâmplă asta în parlamentele naționale și în Parlamentul European și ar, ar trebui să oferim cel mai uh, ridicat standard de asumare a răspunderii și de a exercitării controlului asupra aparatului guvernamental. Astăzi suntem uh, partea unui proiect comun. Doresc pe această cale să vă urez mult succes în discuțiile pe care le veți purta astăzi și încă o dată mulțumesc pentru prezență aici, pentru cooperarea excelentă, pentru munca extraordinară de ieri. Mulțumesc mult, acestea fiind spuse, dau colegul doamnei Arip, colega mea. Monsieur le Président de Parlement. Mulțumesc, domnule președinte al Parlamentului European, stimați colegi, doamnelor și domnilor. În numele Parlamentului olandez vă urez bun venit la această conferință privind stabilitatea, coordonarea economică și guvernanța. Conferința sub, ă, privind articolul 13, mai pe scurt. Și mă bucur foarte mult că am ă, prilejul să rostesc acest, acest ă, discurs de mm, prezentare. Cele cinci alte conferințe organizate de uh, Parlamentul nostru vor avea loc la Bayernhof, unde se întrunesc deja Camera Reprezentanților și Senatul și care este inima democrației olandeze. De câțiva ani, conferința privind articolul 13 este găzduită în primul semestru de către Parlamentul European, lucru pentru care vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru ospitalitatea dumneavoastră și pentru frumoasă colaborare care ne-a adus la această conferință. Țările de jos uh, preiau președinția europeană într-o perioadă în care statele membre au uh, multe probleme de rezolvat și nu pot să le rezolve de unele singure, pentru că aceste probleme nu se opresc la graniță. Atentatele de la Paris și fluxul migratoriu reprezintă dovezile cele mai grăitoare și poate cele mai dureroase. Dar discuțiile privind rolul Marii Britanii în Uniunea Europeană și referendumul olandez privind tratatul de asociere cu, cu Ucraina arată foarte clar că Europa este mai aproape decât oricând de cetățenii săi. Acestea sunt probleme pe care, care nu pot fi rezolvate de unii singuri. Colaborarea europeană se face foarte necesară. Trebuie să vorbim unii cu alții. Aceasta este tema dimensiunii parlamentare a președinției olandeze a Uniunii Europene, și anume să clădim împreună control parlamentar vizuit pe procesul decizionar al Uniunii Europene. Parlamentele joacă un rol important. Reprezentanții naționali sunt cei mai în măsură să facă o punte între alegătorii europeni și diversele niveluri de putere europeană. Ele con- controlează nu doar propriile guverne, ci în egală măsură pot să facă auzit glasul alegătorilor pe lângă Comisia Europeană, prin uh, Parlamentul European, direct sau indirect. Astăzi vom vorbi despre guvernanța economică și despre politica bugetară a Uniunii Europene, adică Vom discuta subiectul asupra căruia colaborarea noastră, um, asupra căruia se bazează colaborarea noastră care a început cu CECO. E adevărat că baza este ideologică, dar mai mult este și una de natură economică. Această conferință a articolului 13 poate părea la prima vedere puțin tehnică, dar să nu uităm că discuția pe care o ducem astăzi se referă la aspectele de fond ale prosperității noastre. E vorba despre o politică bugetară sănătoasă și stabilă. În ultimii ani ne-am am lucrat din greu. Dar uh, acest lucru n-a fost întotdeauna ușor. Adesea am avut impresia că notăm împotriva curentului pentru a onora acordurile Pactului de Stabilitate și Creștere pe care l-am uh, semnat în 97 uh, pentru a menține deficitul bugetar al datoriei publice sub control. Adesea a fost greu să comunicăm în ceea ce privește nevoia de a face economii și în continuare lucrurile stau așa în unele țări. Indiferent cum stau lucrurile, am ajuns la un consens uh, vast în cadrul FMI și uh, OCDE, care ne arată că suntem pe calea cea bună. Am făcut acest lucru împreună și ne putem mândri cu asta. După ani de discuții privind măsuri succesive de combatere a crizei economice și financiare, prioritatea este de acum înainte, vizează de acum înainte termenul lung. Europa este aici și acum și trebuie să luăm măsuri în momentul în care apar problemele dar, în egală măsură, ține de răspunderea noastră. Da, e vorba de răspunderea noastră ca parlamentari să trasăm uh, liniile mari uh, ale viitorului. Acest lucru poate părea mai abstract decât este de fapt. În colaborare cu Parlamentul European, am uh, optat pentru o, o interpretare practică și interactivă a acestei conferințe. Deci, în această după-amiază vom avea o discuție privind investițiile în creșterea economică, convergența, despre convergența competitivității, purtată altfel decât uh, știți dumneavoastră. Vom vorbi și despre analiza parlamentară asupra guvernanței economice europene. În acest domeniu se ridică o întrebare importantă. Există suficient spațiu pentru colaborarea interparlamentară și schimbul de bune practici? Eu una, cred că țările de jos joacă un rol important aici. Ca țară care mm, neașteptat, după măsuri dificile, a reușit să ajungă la un echilibru al puterii în conformitate cu Biroul uh, Național al Evaluării Economice, care este o piatră unghiulară pentru noi. Iar astfel, eficiența politicii bugetare este crucială. Cum se aplică noile reguli analizei bugetare în statele membre? Coordonarea bugetară are loc de mai bine? Fără ca controlul parlamentar să aibă de suferit. Toate acestea sunt întrebări pertinente și trebuie să le găsim răspunsul împreună. Această discuție va fi condusă în conformitate cu principiile unei democrații moderne și reprezentative, în mod deschis și transparent, dând uh, mult uh, loc interacțiunii. Iar acest loc ne va face să avem discuții constructive, de calitate, care va face cinste rolului nostru de reprezentanți vă urez o discuție plăcută, care să, se, să fie orientată spre viziunea noastră pe termen lung și pe ideea că Europa este sau poate să fie mai mult decât suma părților sale, dacă reușim să ne înțelegem. Vă mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, stimați colegi, aș dori să vă ofer o informație. Am fost informat că anul acesta participă la această conferință 137 de parlamentari, o cifră record. Vă mulțumesc deci pentru prezență și vă încurajez să rămâneți până la finalul ședințelor noastre. Procedura prevede acum ca ședința să fie coprezidată de domnul Baca, membru al Comisiei de Finanțe al Senatului Neerlandez, și domnul Roberto Gualtieri, președinte al Comisiei Econ a Parlamentului European, pe care îi invit la prezidiu. Vă mulțumesc! Giroud Thank you, Mr. Schulz and Mulțumesc, domnule Schulz și doamna Arip, pentru aceste prezentări. Bună dimineața! Vom uh, continua ședința noastră fără îndoială că părerile exprimate de doamna Arip și, domnul, și de domnul Schulz vor influența discuțiile din această dimineață. Apreciem faptul că Parlamentul European găzduiește această uh, sesiune în uh, sala de plenară și recunosc uh, chipurile unor uh, membri ai Parlamentului European care au fost prezenți și ieri și sunt convins că veți uh, aduce veți um, aduce experiența dumneavoastră de ieri. Astăzi ne concentrăm asupra bunelor practici și vă încurajăm să luați parte la dezbaterea de astăzi. Cred că ați primit deja memorandumul care a fost distribuit uh, documentul uh, care vă prezintă contextul și sper că l-ați citit, dar pentru cei care nu au avut timp uh, să-l citească, vreau să fac un scurt rezumat. Care sunt experiențele actuale? Cum se leagă criteriile de acestea în practică? Cum se confruntă statele membre cu costuri, cum ar fi costuri de sănătate în creștere și costuri de pensie? Cadrul instituțional oferă el Parlamentului suficient spațiu pentru colaborarea interparlamentară și cum ar putea asumarea rolului de conducere în ceea ce privește recomandările Consiliului să fie îmbunătățit la nivel național. Um, urez bun venit domnului Dijsselbloem, uh, președintele Eurogrupului. Nu am fi putut uh, planifica o dată mai uh, bună a acestei reuniuni. Pe 11 februarie s-a reunit Eurogrupul și acum putem afla la prima mână ce s-a întâmplat la această reuniune care nu și-a făcut publice rezultatele până astăzi. Mulțumesc și lui Case uh, Hendrick, uh, vicepreședintele a Curții de Conturi olandeze, care este prezent alături de noi și va discuta despre guvernanța zonei euro. Mulțumesc și doamnei Valerii Rabo pentru prezență, raportor general al Comisiei pentru Finanțe a Adunării eh, eh, Generale franceze și ne va spune modul, va vorbi despre modul în care să face față Franța provocărilor recente în eh, contextul subiectelor de discuții de astăzi. Și mulțumesc în egală măsură și domnului Gualtieri, copreședinte, pentru prezență vicepreședinte al, uh, președinte al Comisiei pentru Afaceri Economice și Financiare și ne va face și o prezentare, deci are, este aici în dublu rol. Înainte de a da cuvântul oaspeților noștri, vreau să spun câteva cuvinte despre obiectivul acestei conferințe și aș dori, în egală măsură, să spun și eu câteva cuvinte. Organizatorii, și am fost membru al Comisiei de Organizare, s-au gândit că ar fi momentul oportun acum să facem un uh, schimb de experiență după o perioadă de câțiva ani, iată în care am avut uh, ocazia să ne familiarizăm cu pactul fiscal și l-am aplicat. Uh, iată, unii dintre noi au trecut prin vremuri de deficit bugetar și alții dintre noi au trecut uh, au, uh, au respectat indicatorii din pachetul fiscal, impactul fiscal. Pentru a începe acest schimb de păreri, acest schimb de experiență, aș dori să vă împărtășesc ceva din propria mea experiență. Aceasta va fi singura mea intervenție în ceea ce privește conținutul. Ca purtător de cuvânt pe chestiuni bugetare din uh, Senatul uh, olandez. Noi avem un sistem uh, bicameral în Olanda. Cele două camere au ambele dreptul de a adopta sau de a respinge o propunere legislativă și pentru bugete care sunt prezentate prin propunere legislativă e nevoie de o majoritate în ambele camere. În primul an în care m-am ocupat de buget, am avut uh, experiența unui sentiment de intervenție din afară. în ceea ce privește uh, ciclul bugetar previzibil și am fost presați de timp. Această intervenție a fost manifestată prin recomandări eh, specifice pentru eh, stat membru și care s-au manifestat la nivel bugetar și au fost sprijinite sau nu de acorduri politice. Iar la începutul primului ciclu al semestrului european, eh, guvernul olandez și ministrul de finanțe poate confirma acest lucru, s-a, con- confruntat cu faptul că nu avea majoritate sigură pentru a introduce schimbări culturale, um, structurale în ambele camere pentru chestiuni uh, grele, cum ar fi uh, de pensionare, sistemul de pensii și așa mai departe. Iar părerea mea este că, și experiența mea personală, este că pachet, pactul fiscal și-a dovedit atât meritele cât și slăbiciunile. Meritele sale, printre meritele sale se numără faptul că acest că, că tratatul a introdus o disciplină externă, un punct de referință autoritar extern, pe baza unor analize externe, care își uh, aduc uh, asistența în ceea ce privește luarea unor măsuri care se făceau de mult așteptate în ceea ce privește bugetizarea uh, corectă, o bugetizare corectă. Și slăbiciunea sa rezidă în faptul, poate că cunoașteți foarte bine acest lucru, în faptul că terminologia sa nu este familiară. Există noi intervenții în ciclurile bugetare existente și o alegere politică a austerității. Iar eu sunt de acord cu această alegere personal. Dar aceasta stă la, în centrul de, din foarte multe țări. Și, bineînțeles, uh, putem uh, să ne familiarizăm cu terminologia, ciclul bugetar și complexitatea acestui proces, însă unele aspecte rămân uh, totuși necunoscute. Și aici vreau să introduc primul subiect al discuțiilor noastre. Este vorba despre legitimitatea impactului um, larg al acestui acestui ciclu bugetar, iar conferința aceasta joacă un rol important aici, fiindcă cred că experiența procesului decizionar opac din grupul, din Eurogrup și influența limitată a Parlamentului European și absența altor instituții democratice slăbesc legitimitatea pactului fiscal. Problema care, problemele care se pun la nivelul ciclului bugetar joacă un rol fundamental în dezbaterile naționale și cred că foarte mulți dintre dumneavoastră din țări care au luat măsuri drastice, cum ar fi Portugalia, Irlanda, Cipru, Grecia și alte state membre, Uh, cu siguranță aveți uh, o experiență bogată din care ne veți împărtăși. Și astăzi, iată, acesta este contextul perfect pentru a face schimb de experiență. Și sunt convins că putem învăța unii de la alții, iar acesta este obiectivul întâlnirii noastre din această dimineață. Acum, dați-mi voie să trec mai departe la niște chestiuni de ordin practic. Cunoașteți probabil uh, modul în care se ia cuvântul aici, după ce am uh, prezentat cei patru vorbitori, uh, ne asigurăm că cât mai mulți membri cu putință vor putea să participe la discuții. Însă suntem constrânși de timp și trebuie să respectăm aceste constrângeri, drept pentru care vă rog să ne ajutați să respectăm aceste constrângeri de timp atunci când vi se va cere. Deci intervențiile vor fi de două sau trei minute, în funcție de numărul de persoane care s-au înscris la cuvânt și vom încerca să menținem timpul alocat cu strictețe. Aveți cartonașe pentru a lua cuvântul pe care le puteți eh, completa în momentul în care doriți să o faceți. Acest lucru se aplică, bineînțeles, membrilor Parlamentelor Naționale și membrilor eh, gazdei noastre Parlamentul eh, European și se va desfășura felul următor, ordinea doi membri ai Parlamentelor Naționale, urmați uh, de un membru al uh, Parlamentului European. Dacă va trebui să modificăm această structură, uh, o vom face. Dau acum um, cuvântul domnului Dijsselbloem și îl vreau să îi spun că voi fi strict cu cele două minute alocate, așa cum este domnia sa strict, cu disciplina bugetară. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ați putea cumva să știu cât timp îmi rămâne la dispoziție? O să vă amintesc, spune domnul președinte. Onorați membrii domnilor și domnilor, este o plăcere deosebită pentru mine să particip astăzi la conferința interparlamentară, un forum, în opinia mea, deosebit de important și de util. Din perspectiva zonei euro, cred că nu avem decât de câștigat din interacțiunea între factorii de decizie politică și reprezentanții poporului la nivel național și la nivel intereuropean. Am să încep cu o analiză a situației economice. Ca ministru de finanțe trebuie să mă iertați, trebuie totdeauna să analizez situația economică înainte de a trece la raportul președinției și la ceea ce trebuie să facem în materie de guvernanță economică. Zona euro a reușit să treacă peste criza datoriei suverane datorită punerii în aplicare a unor decizii politice luate de statele membre, în combinație cu inovațiile aduse de instituțiile europene. Zona euro înregistrează în prezent al treilea an consecutiv de redresare economică. Deși lucrurile sunt încurajatoare, revenirea economică depinde de situațiile de moment și de o serie de elemente variabile, cum ar fi prețul la combustibil sau rata de schimb riscurile externe, cum ar fi încetinirea creșterii în China <clears throat> și pe piețele emergente, amintesc că trebuie să facem mai multe lucruri dacă dorim ca această redresare economică să fie permanentă. Încă șomajul este la cote ridicate și există diferențe în materie de performanță economică în interiorul zonei euro. Asta ne arată că nu e timpul să ne culcăm pe lauri. Tulburările recente de pe piața de capital ne-a arătat că este necesar să operăm reforme în sectorul financiar și să aplicăm regulile Uniunii Bancare. Ca președinte al Eurogrupului și al Ecofin, sprijin pe deplin inițiativa Comisiei de a crea o uniune a piețelor de capital care va diversifica și îmbunătăți disponibilitățile de finanțare pentru economia reală. Asemenea, importantă este întărirea Uniunii Bancare pentru a spori stabilitatea sectorului financiar Întărirea Uniunii Bancare nu se referă doar la mecanismul de garantare a depunerilor. E vorba de progrese ferme în direcția reducerii riscurilor și în direcția creării de condiții echitabile pe piața bancară. Riscurile trebuie să fie controlate. Unul dintre scopurile actuale este să se evite pe viitor asistența de stat pentru a salva băncile cu probleme. Directiva ce urmează să intre în vigoare este un pas clar în această direcție. Convergența este o prioritate în raportul președinților. Raportul pe care, la care am participat și eu în calitate de coautor încearcă să atingă un echilibru între realism și perspectivele de viitor. Abordarea aleasă este una în etape. Pentru prima etapă se propune o serie de măsuri pe termen scurt menite a întări zona euro în contextul juridic actual. Este vorba de a reduce dezechilibrele macroeconomice și fragmentarea piețelor. De asemenea, este vorba de a întări participarea națională și asimilarea națională a recomandărilor instituțiilor europene și, de asemenea, răspunderea instituțională. Toate aceste elemente sunt esențiale dacă vrem să putem trece cu succes la a doua etapă, care presupune măsuri pe termen mai lung, vizând arhitectura generală europeană până în 2025. Această etapă ar putea cere o modificare a tratatelor Consiliul European preconizează o abordare a acestor chestiuni cel târziu până în anul 2017. Propunerile comisiei, în special ale comisarului Dombrovski, nu au beneficiat până acum de un sprijin larg. Grupul Euro, Ecofinul, Consiliul și organismele care desfășoară activitățile pregătitoare analizează în prezent diferite inițiative menite a traduce în realitate propunerile vizând prima etapă. O astfel de propunere se referă la crearea unor consilii ale competitivității la nivel național. În opinia mea, acestea ar trebui să obiectiveze dezbaterea politică și să călăuzească guvernele și partidele politice în direcția deciziilor juste. Acestea ar putea de asemenea juca un rol important în consolidarea agendei de reformă, mai ales la nivel național. Cum creștem durabilitatea modelului nostru social, cum creăm locuri de muncă, asigurându-ne în același timp că bugetul pe termen lung nu este șubrăzit. Aceste Consilii Naționale de Competitivității nu ar trebui să intervină în chestiuni cum ar fi negocierile salariale colective. Nu, ar trebui să se ocupe de programe naționale de reformă menite a spori productivitatea și a spori de asemenea cererea internă. <clears throat> o consultanță independentă de orice factor politic este esențială. De aceea avem nevoie de aceste consilii în zona euro. O să mă refer acum la rolul parlamentelor naționale în guvernanța națională. Dacă vrem o uniune monetară mai solidă, este important să implicăm parlamentele naționale. În ultimă instanță, măsurile de care este nevoie pentru a răspunde la situații de criză și la provocări trebuie să aibă sprijinul și trebuie să fie traduse în realitate de parlamentele naționale. Începând cu acest an, vom încerca să integrăm mai bine aceste provocări economice comune în efortul nostru general de coordonare prin formularea de recomandări pentru zona euro în ansamblul ei, la începutul semestrului european. Astfel, recomandările pot fi integrate în recomandările specifice pentru fiecare stat membru, care se formulează în mai. Acestea necesită de asemenea coordonare a politicilor economice prin schimb de experiență între țări în materie de aplicare a reformelor economice și prin calcularea de etaloane care stabilesc poziția unei țări în raport cu celelalte. De aceea, dezbaterile tematice privind creșterea economică și ocuparea locurilor de muncă ocupă un rol principal în programul de lucru al Eurogrupului. În ultimii ani am făcut progres în materie de coordonare a politicilor economice, însă, desigur, putem să ne descurcăm mult mai bine atunci când e vorba de a le și pune în aplicare. Vreau recomandările poate fi îmbunătățit prin, în primul rând, limitarea numărului acestora – dacă vedeți câte recomandări se fac anual fiecare stat membru, o să înțelegeți foarte repede despre ce vorbesc. În al doilea rând, aceste recomandări trebuie să se concentreze precis pe chestiunile esențiale, prioritare în fiecare țară. De asemenea, e nevoie de o implicare sporită la nivel național. Prea multe state membre doar iau notă de recomandare respectivă, după care continuă și văd de treabă aplicând prioritățile naționale, așa cum și le-au definit ei. În al treilea rând, cred că recomandările de țară n-ar trebui să fie probabil anuale, ci să acopere pe o perioadă mai lungă. Că adică știți că de regulă în guvern rămâne la, la, la putere 3-4 ani, recomandări pe termen mai lung ar permite unui guvern să pună în aplicare pe termen mai lung o serie de recomandări discutate cu Comisia, cu Parlamentul uh, aici și în capitale naționale. Rolul parlamentelor în sporirea acestei implicări este esențial, dar de asemenea trebuie să fie implicați și partenerii sociali. O să mă refer puțin la activitatea Parlamentului European. Parlamentul European trebuie să-și asume prerogativele prevăzute în tratat și în legislația secundară, mai ales în materie de dialog economic. Parlamentul face acest lucru și în spiritul raportului președinților, și-a accelerat implicarea. Recent a discutat propunerile de recomandări pentru zona euro. Am participat cu plăcere la această dezbatere plenară alături de eh, domnul președinte al Comisiei Juncker și domnul vicepreședinte Dombrovskis. Și întotdeauna face o plăcere deosebită să răspund invitațiilor pe care mi le face Comisia Econ a Parlamentului European. Prin eh, discuțiile noastre am început să punem practic în aplicare raportul președințiilor care face un apel la reprezentanții Comisiei și a Consiliului să participe la întâlnirile interparlamentare. Dacă vrem un dialog mai eficient, am luat inițiativa de a spori transparența inclusiv a întâlnirilor Eurogrupului. noul președinte a vorbit despre deschiderea Eurogrupului de acum încolo, în pregătirea întâlnirilor, o să publicăm o agendă mai detaliată și adnotată și, de asemenea, vom face publice după întâlnire o serie de documente care trec în revistă principalele concluzii ale întâlnirii Eurogrupului. De asemenea, vom insista să se publice extrem de rapid documentele care țin de dezbaterile noastre. Vom face asta, sigur, într-o cooperare strânsă cu instituțiile care ne oferă documentele respective. Ca președinte al Eurogrupului și al ECOFIN, mă angajez să sprijin aceste inițiative pentru a extinde dezbaterea noastră privind relația cu alte instituții, implicarea națională sporită, conștientizarea și creșterea sprijinului politic și public pentru reformele necesare. Cred că acest lucru este interesul fiecărui stat și în interesul Europei în general și sper că dezbaterea de astăzi va genera noi idei în acest sens. Vă mulțumesc! <clears throat> Mulțumim, domnule Dyson Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați delegați, domnilor și domnilor, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să intervin astăzi. Am să încerc să uh, nu vă iau foarte mult timp, vorbind repede. Nu foarte repede, spune domnul președinte. Domnilor și domnilor, Uniunea Europeană a trecut printr-o serie de schimbări fundamentale de ordin economic și bugetar de la începutul anilor 90. În uh, toamna lui 2008 a început criza economică și financiară și de atunci Uniunea Monetară și Economică a fost pusă greu la încercare sau au ieșit la lumină o serie de slăbiciuni, uh, mai ales în ceea ce privește zona euro. De asemenea, <coughs> a fost exploatate o serie de lacune ale legislației europene. Ca răspuns la această criză, Uniunea Europeană și zona euro au inițiat rapid o serie de demersuri de ordin legislativ și politic s-au elaborat programe de sprijin în consultație cu femeiul pentru a sprijini anumite state membre. S-au pus bazele unei uniuni bancare sub supravegherea Băncii Centrale Europene. S-au elaborat noi reguli economice și bugetare pentru a întări Uniunea Monetară. Reguli menite a întări supravegherea bugetară a statelor membre de către Uniunea Europeană și reguli care instituie o supraveghere macroeconomică a statelor membre. Aceste reguli sunt de asemenea parte a semestrului european. În septembrie 2014, Curtea de Conturi a Olandei a publicat un raport care analizează noile reguli puse în aplicare pentru a întări Uniunea Monetară. Noi am făcut acest lucru parțial la solicitarea Senatului olandez, pentru că aceste noi reguli ar putea avea consecințe pentru procedurile bugetare din Olanda și din alte state membre, sigur. Însă, deoarece aceste reguli presupun în primul rând încrederea în moneda euro, noi am decis să avem o abordare mai largă, care de asemenea implică și instituțiile europene și alte state membre. Auditul nostru ne-a permis o serie de concluzii și lecții pentru viitor și aș dori să vă împărtășesc astăzi o serie de observații care derivă tocmai din acest raport de audit. Pe planșa următoare vedeți uh, cifrele aduse la zi. Sper că se poate vedea. Cifrele de aici ne arată în ce moment țările euro au fost uh, obiectul unor proceduri de deficit excesiv și le s-a dat o notificare de la Consiliu pentru a lua măsuri, asta cu portocaliu. Și vedeți că regulile europene în trecut nu au fost aplicate pe deplin sau sistematic din 1999 încoace, doar câtorva țări li s-a dat notificarea de la măsuri. Secțiunile, uh, sancțiuni financiare nu au fost impuse niciodată statele care n-au îndeplinit condițiile necesare au beneficiat de amânări. Lucrurile s-au schimbat puțin de la introducerea noilor măsuri în 2010. În ultimii ani, numărul statelor care au făcut obiectul unei proceduri de cistă excesiv a scăzut. Însă, Comisia Europeană adesea a decis să nu demareze procedurile necesare din cauza unor condiții speciale asta, a, care, condiții speciale care au dus la o slăbire a disciplinei bugetare pe o perioadă scurtă de timp. Trebuie să spun că aceste noi măsuri care întăresc politicile economice și macro, macroeconomice ale statelor membre au generat un set complex de norme, reguli și regulamente. Și această complexitate juridică îngreunează activitatea instituției europene în materie de punere în aplicare. În ceea ce privește efectele asupra zonei euro, am să revin mai târziu este clar că după introducerea noilor reguli în pachetul de 6 legi și de 2 legi, a sporit, au sporit competențele în materie de monitorizare și responsabilizare a statelor membre în materie de politici macroeconomice, însă capacitatea Uniunii Europene de a modifica de facto politicile economice la nivelul statelor membre este limitată, pentru că în ultimă instanță statele membre își păstrează suveranitatea. Următoarea planșă se referă la procedura vizând dezechilibrele macroeconomice, noua procedură. Vedem cum a funcționat noua procedură până în prezent. Procedura a fost limitată la identificare și prevenție. Însă numărul statelor cu dezechilibre excesive a crescut în 2014-2015. Până acum, etapa corectivă nu a fost activată. E important să luăm notă de faptul că Comisia Europeană are puteri discreționare în a decide dacă există un dezechilibru excesiv pentru care se impune inițierea procedurii uh, de remediere a dezechilibrelor macroeconomice. Însă, modul de rezolvare acestor probleme nu este pe deplin transparent. <clears throat> în plus, uh, instituțiile europene au atribuții limitate în materie de trage la răspunde statele membre. Există mecanisme de raportare care permit compararea activităților din diferite state membre în materie de politici bugetare, de exemplu. Pentru noi această evoluție este una deosebit de importantă. Și o ultimă chestiune la care aș dori să mă refer și care apare și în raportul nostru, yes, vizează controlul democratic la nivelul Uniunii Europene. Aceste reguli nu se aplică în mod egal grupului euro și președintelui acestuia. Însă, influența Eurogrupului a crescut foarte mult, mai ales când e vorba de decizii de ordin bugetar și macroeconomic. Domnilor și domnilor, când s-a publicat raportul nostru, cu un an și jumătate în urmă, noi am încercat să discernăm o serie de lecții pentru viitor. Și aș dori să fac același lucru acum și în Parlamentul European. În trecut am văzut că statele membre nu au respectat valorile de referință statuate anterior, decât dacă instituțiile europene au intervenit în ultimul moment solicitând aplicarea acestor reguli, respectarea acestor regulilor. Introducerea unui set complex de reguli care însă nu sunt puse în aplicare, în opinia noastră, pune sub semnul întrebării eficiența guvernanței economice la nivel european. Scopul suprem al întăririi guvernanței economice la nivel european este acela de a readuce stabilitate pe piețele financiare și de a întări încrederea mediului de afaceri în funcționarea economiei europene și în special a zonei euro. Volumul imens de reguli și regulamente cere un plus de transparență și cere o simplificare a guvernanței economice la nivel european. Parlamentele ar putea să ceară mai multă coerență în materie de guvernanță economică, evitând suprapunerile și, procedurile, și folosind proceduri simplificate acolo unde acest lucru este posibil. De asemenea, se pot întreprinde măsuri menite a spori transparența pe termen lung. În ceea ce privește procedura de dezechilibre macroeconomice, scoreboardul european clarifică relațiile dintre eforturile făcute de state membre, statele membre pentru a-și îmbunătăți performanțele macroeconomice. Noi considerăm că un plus de transparență <clears throat> ar fi ușor de obținut dacă s-ar prezenta nu doar evoluția macroeconomică, ci dacă s-ar analiza și alte componente ale pactului de stabilitate și modul în care statele membre pun în aplicare recomandările de țară. Este de asemenea important să luăm notă de faptul că guvernanța economică europeană asigură sustenabilitatea și durabilitatea finanțelor publice pe termen lung. Acest principiu a câștigat un loc important în guvernanța economică europeană și în acest sens, lucrul pe care îl menționam anterior privind armonizarea regulilor la nivel european este deosebit de relevant pentru dumneavoastră ca parlamentari. Vă dă posibilitatea de a obține o analiză paneuropeană a stabilității finanțelor publice net superioară situației actuale. Mai multă guvernanță, mai multă atenție ar trebui să fie acordată acestei chestiuni la nivel parlamentar. Și în ultimul rând aș dori să vă spun că o atenție sporită acordată guvernanței grupului euro, mai ales în materie de control democratic și responsabilitate, este de dorit. Ne bucurăm să vedem că prezint președintele Eurogrupului a pus transparența Eurogrupului chiar pe ordinea de zi a întâlnirii de săptămâna trecută. Dar dați-mi voie să vă spun că este foarte important să știm că această propunere încă nu a fost asimilată la nivelul instituțiilor europene. Funcția de președinte ca atare nu este statuată încă la nivel instituțional și e un lucru pe care ar trebui să-l avem în vedere și pe viitor. Dați-mi voie să închei cu prezentarea unei dileme. Este interesul tuturor statelor membre ca zona euro să funcționeze așa cum trebuie. Economiile acestor țări și viitorul cetățenilor Europei, în mare parte, au ajuns să depindă de acest lucru. Dacă zona euro este să funcționeze așa cum trebuie, este nevoie de disciplină bugetară la nivelul statelor membre. Și dați-mi voie să vă prezint aici o chestiune. În trecut am văzut că Uniunea Europeană a ales o abordare bazată pe reguli menite a întări disciplina bugetară. Uniunea Europeană a încercat să recâștige încrederea piețelor prin introducerea unui plus de reguli și, întărin, și prin întărirea regulilor deja existente. Rezultatele care au fost? Statele membre nu au respectat integral, ca să fiu destul de, de, de modest în afirmațiile mele, aceste reguli pe care ei înșiși le-au decis. Trebuie să vedem dacă într-adevăr această abordare bazată pe reguli este cea mai bună metodă de a coordona economiile din statele membre sau, cu alte cuvinte, doresc statele membre cu adevărat ca economiile europene să fie dirijate într-o oarecare măsură de la Bruxelles sau situația în zona euro este mult prea complexă pentru a fi gestionată prin intermediul unor reguli. Această abordare cu reguli stricte care însă nu sunt puse pe deplin în aplicare pe de altă parte, nu ne ajută dacă vrem să sporim încrederea piețelor financiare, a publicului și a mediului de afaceri în funcționarea economiei europene. Cred că se impune o dezbatere privind guvernanța zonei euro și a priorităților acestea. În contextul acestei dezbateri, rolul dumneavoastră ca parlamentar europeni este de o maximă importanță. Probabil e prematur să spunem acest lucru. După criză, guvernanța economică este practic în etapa reinventării. Noi relații sunt pe calea a fi conturate, însă noile aranjamente trebuie să-și dovedească eficiența în termeni practici, crescând încrederea în Uniunea Europeană și în zona euro. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. O întrebare pentru această dezbatere. Propuneți uh, să ne bazăm mai degrabă pe principii decât pe reguli? Mm, nu am făcut decât să lansez această întrebare. Deci a fost un test, spune președintele. Acum dau cuvântul doamnei Valerii Rabo pentru o contribuție. Je souhaiterais, euh, lors de cette courte introduction... dori să mă aș dori să mă refer la trei puncte. Uh, în ceea ce privește experiența pilotajului uh, cheltuielilor publice care a avut loc în uh, Franța, apoi articularea cu ciclul economic și modul în care instrumentele europene care au fost pune, puse în aplicare ne ajută cu această pilotaj, cu acest pilotaj și apoi Programul Național de Reformă și aici mă alătur președintele Eurogrupului care a pus accent pe faptul că trebuie să existe un uh, design al reformelor care joacă un rol crucial și vreau să vă spun că ader 100% uh, la acest principiu. În ce s-a întâmplat în Franța, în primul rând? S-a arătat un grafic mai devreme, într-adevăr, pactul, Franța face parte din țările care nu au respectat întru totul pactul de stabilitate și noi ce am făcut? E bine, am constatat că de 10 ani cheltuielile publice în Franța crescuseră cu aproximativ 35 de miliarde de euro anual, zguduitor, care, ceea ce reprezintă 3,2% anual în uh, termen de valoare. De doi ani uh, s-au derulat reforme foarte importante care ne-au permis uh, să ducem creșterea cheltuielilor publice la 0,9% în termen de valoare, ceea ce reprezintă că această creștere este mai puțin rapidă decât creșterea PIB-ului, iar această etapă este foarte importantă și ne bucurăm că am trecut în această etapă, bineînțeles datorită măsurilor foarte stricte și riguroase în ceea ce privește gestionarea cheltuielilor publice, care ne-au permis să punem capăt aceste, acestei creșteri a cheltuielilor publice. Acest lucru ne-a permis să, să reducem deficitul public nominal, care era de aproape 5% în 2011, um, punctul maxim al crizei și care Uh, anul trecut era de 3,8% și obiectivul pentru anul acesta este de, va fi de 3,3%. În al doilea rând a fost, am avut o reducere drastică a cheltuielor publice. În egală măsură doream să reducem uh, creditelor uh, oferite administrațiilor și, pardon, al doilea rând, doream să știm cum se articulează această politică cu dezbaterea macroeconomică, adică cu sprijinul acordat creșterii economice, a ocupării locurilor de muncă, care face parte dintre proiectele cheie ale Europei 2020. E bine, în ceea ce privește această chestiune, TSCG ne-a dat un instrument foarte important pe care, care este pilotajul deficitului structural. Este vorba despre capacitatea de a spune unde ne situăm în ciclul economic și care sunt uh, cursorii pe care îi putem mișca pentru a reduce deficitul nominal fără să distrugem uh, redresarea creșterii economice. Acest instrument este foarte interesant și trebuie să recunosc în fața dumneavoastră, stimați colegi, că nu sunt sigură că este înțeles cum trebuie, cel puțin uh, în cadrul adunării naționale franceze, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar cred că um, nu sunt zece deputați care înțeleg sau care, care este pote- și care au posibilitatea de a folosi acest instrument sau care este potențialul acestui instrument în ceea ce privește deficitul structural. Văd că pe președintele Eurogrupului că zâmbește, probabil că eu au fost adresate întrebări în acest sens. Pilotajul deficitului structural este prost înțeles și uh, uh, m-aș bucura ca Comisia să ne dea mai multe instrumente, să ne spun, care să ne spună unde ne situăm în cadrul uh, ciclului uh, la nivelul uh, unei țări, dar și la nivelul tuturor țărilor Uniunii Europene. Asta în primul rând. În al doilea rând, tot în ceea ce privește deficitul structural, în momentul în care se acționează uh, poate prea brutal, reușim să reducem uh, cheltuielile publice, dar se face acest lucru reducând în egală măsură și investițiile. Ei bine, redresarea economică și um, um, merge mână în mână cu redresarea investițiilor. Iar această pârghie a fost stricată în momentul în care am încercat, uh, în ceea ce privește reducerea cheltuielor publice, deci a fost stricat fiindcă instrumentul pilotajului uh, deficitului structural este prost înțeles, este prost documentat sau poate pur și simplu este prost măsurat. În al treilea aspect, care este extrem de important și care ne este foarte drag în Franța, este programul național de reformă. Și aici mă alătur președintelui Eurogrupului, acesta joacă un rol cheie, este o etapă cheie pentru a ajunge eh, la un pilotaj al finanțelor publice și la o, sprijinire a creșterii economice și a ocupării forțelor de eh, locurilor de muncă în Europa la nivelul statelor membre. E bine, în ceea ce privește acest aspect, îmi pare foarte rău că cele cinci obiective care figurează pe agenda Europa 2020 nu sunt eh, mai bine subliniate, accentuate în cadrul Parlamentului Național. Aceste cinci obiective sunt foarte exacte, bine detaliate și care, după părerea mea, pot să încurajeze creșterea economică în țările membre. Aceste cinci obiective, fiindcă vorbeați mai devreme, domnule președinte ale, al Eurogrupului, spuneați mai devreme că nu trebuie să facă prea multe recomandări și sunt într totul de acord cu dumneavoastră, dar aceste cinci obiective ar fi foarte bine să fie transmise de Comisia Europeană Parlamentele Naționale, spunând foarte clar care sunt răspunsurile pe care le aducem noi acestor cinci obiective care sunt răspunsurile pe care le putem aduce față de locul unde ne plasăm în ciclul economic care nu este la fel pentru toate cele 28 de state membre. Iar acest instrument, după părerea mea și închei imediat, acest instrument merită să fie folosit mult mai agresiv poate chiar și la Parlamentul European, dar mai ales la Parlamentele Naționale pentru a putea spune foarte clar care sunt acțiunile pe care le punem în aplicare pentru a atinge obiectivele uh, agendei 2020 și cum cum ne situăm și unde ne situăm în cadrul ciclului economic. Iată, o să mă opresc aici, domnule președinte, dar cred că ne-ați oferit niște elemente cheie prin aceste obiective și poate că avem nevoie să, să fim încurajați să le folosim mai ag- activ, mai agresiv la nivelul parlamentelor naționale. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! vă asigur că majoritatea deputaților eh, prezenți aici înțeleg ce înseamnă deficitul structural, este de la sine înțeles. Dau acum cuvântul eh, copreședintelui domnului Gualtieri. Thank you. Floor is yours. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Suntem cu toții perfect conștienți așa cum a spus și reprezentantul Curții de Corturi din uh, țările de jos, cadrul nostru de guvernanță nu este suficient pentru a ne coordona perfect la nivelul politicilor economice în zona euro. Deci procesul către o aprofundare a Uniunii Economice și Monetare trebuie continuat și relansat așa cum s-a indicat în raportul celor cinci președinți. Este pozitiv faptul că uh, până și cele mai ambițioase obiective sunt uh, discutate la ora actuală și uh, apreciez faptul că la nivelul băncilor internaționale, doi reprezentanți înalți de la acest nivel și-au asumat uh, angajamentul în acest sens. Sigur că totul depinde de situația financiară și sigur că asta ne leagă de obiectivul ambițios de a avea o zonă euro uh, cu propriile capacități uh, fiscale bazate pe resurse proprii. Dar uh, dacă vrem într-adevăr să atingem aceste obiective necesare și totuși destul de departe la ora actuală, trebuie să începem cu tratatele și instrumentele pe care le avem și să încercăm să le utilizăm cât mai bine cu putință pentru a face față provocărilor uh, de acum, din punct de vedere economic. În acest sens, nu sunt de acord cu uh, doi dintre colegii mei care au spus că avem două alternative doar. Ori reformăm tratatul și facem un transfer total de suveranitate sau uh, trebuie să mergem către o abordare descentralizată bazată pe mai multe responsabilitate proprie și uh, pe alte seturi de norme. Eu cred că există o a treia soluție. Avem sarcina de a face ceva dacă vrem să susținem creșterea economică, competitivitatea și ocuparea și dacă vrem să facem pași concreți și nu abstracți înspre o uniune economică și monetară. Și aș spune că Comisia Juncker mai degrabă merge pe un mix politic care să aibă în vedere o utilizare integrată, consistentă și flexibilă a instrumentelor pe care le avem. Acum trebuie să relansăm această direcție, să o consolidăm, pentru că redresarea economică este în continuare fragilă, iar uh, mediul economic uh, și financiar mondial este și el volatil. Pentru asta e nevoie de o politică fiscală responsabilă și orientată către creștere. Aici întrezăresc trei aspecte. În primul rând, uh, trebuie să avem o ajustare fiscală treptată, cu marjă de flexibilitate și cu încorporarea unor elemente care la, la momentul inițial nu au fost prevăzute în pactul de creștere și de stabilitate, de exemplu rata inflației. A, doamna Rabo a ilustrat un lucru foarte important, simplificare cu cheltuieli nominale și pe plafoane am înțeles că așa se gândește și la femei, ceea ce nu este incompatibil cu acordul fiscal, pentru că articolul 2 din acordul fiscal spune că există o predominanță a legii europene și că uh, deficitul structural și financiar trebuie să rămână cel definit de comisie, dar putem să găsim totuși niște alternative la acesta. Al doilea aspect se referă la corectarea eficientă a dezechilibrilor macroeconomice și utilizarea spațiului și marjei fiscale în cazul celor care au mai mult. Apoi e vorba de compoziția bugetară cu o componentă prietenoasă cu creșterea, începând cu investițiile. Și ajungem la cel de-al doilea aspect, cu reformele structurale. Este necesar să sporim uh, potențialul de creștere, iar uh, exercițiul cu benchmarks, cu plafoanele, este foarte important. Avem aici niște marge și avem uh, și Comisia de Concurență. Este mai bine să avem mai puțin și mai bine. Iar în acest uh, sens, noi oferim câteva orientări de convergență. Este cel mai bine să utilizăm instrumentul de finalizare a pieței unice, să avem o piață unică a capitalului și să avem uh, și instrumentele din planul Juncker care să pună problema eșorii pieței și să mobilizeze investițiile. Toate acestea, făcute cu hotărâre și coerență, arată că mixul politic poate într-adevăr să îmbunătățească poziția BCE-ului și abordarea BCE-ului și să sporească creșterea și ocuparea. Pentru acestea însă este important să avem totodată un cadru de stabilitate financiară. Este important să transmitem semnale clare în ceea ce privește finalizarea pieței, uh, finalizarea Uniunii Economice și Bancare, să implementăm normele deja adoptate, care nu trebuie puse sub semnul întrebării. Pe piețele nu sunt interesate de discuții abstracte despre mixul corect de partajare și asumarea riscului. Piața vrea să înțeleagă sau nu dacă suntem în control sau dacă suntem în măsură să rezolvăm probleme concrete. Sau dacă, din potrivă, pur și simplu stăm cu mâinile în sân pentru că nu avem încredere unii în alții. Deci este important dialogul și construirea de, uh, unei relații de încredere. O sarcină esențială, o contribuție majoră și este exact ceea ce poate oferi această conferință interparlamentară. Mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumim și noi. Am terminat cu runda de introduceri. Toți patru ați ridicat suficiente, pro... Uh, suficiente ați lansat suficiente subiecte. Mai avem până la 11. Mă gândesc că acum de-abia așteptați să interveniți dumneavoastră cei din sală iar colegul meu uh, cu siguranță va conduce uh, restul dezbaterii cu uh, foarte multă competență. Mulțumesc, domnule președinte. Acum avem primul vorbitor din Portugalia, domnul Jorge Oliveira. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Uh, Consiliul uh, acordă, uh, Consiliului se acordă o importanță în tratatul, acordă mai importanță tratatului bugetar și datoria publică, reducerea datoriei publice, publice este foarte importantă. Eu aș vrea să vă pun o întrebare simplă și directă. Vreau să știu dacă conceptul și aplicarea uh, Um, fondurilor structurale nu ar trebui să aibă o mai bună relevanță la nivelul aplicării în statelor membre și oare nu ar trebui să dea măsuri în acest sens, fiindcă așa cum a spus uh, doamna Rabo, acesta este un concept prost înțeles și prost măsurat. Vă mulțumesc! Thank you. Andrei Postema from the Mulțumim. Andrei Postema din uh, Olanda. Domnule președinte, dragi colegi și prieteni, celelalte conferințe pe articolul 13 de la Bruxelles, Vilnius, Roma și Luxemburg au avut în vedere majoritatea criza economică și financiară și normele și regulamentele procedură al conferințelor în sine. A sosit momentul să schimbăm perspectiva. Uniunea Europeană este un proiect solidar și optimist. Nu se bazează nici pe teamă, nici pe criză, nici pe părăsirea unui stat uh, uh, sau plecarea unui stat din această Uniune. Ne bazăm pe cooperare și pe progres și acest lucru ar trebui să se reflecte și uh, în conferințele pe articolul 13. Pentru astăzi aș sublinia importanța calității cheltuielilor publice. Pentru politicieni, suma uh, disponibilă pentru anumite obiective politice pare să fie mai importantă decât eficiența cheltuielilor în sine. Și în multe state membre s-a făcut progres în a se asigura nu doar de legitimitatea cheltuielilor, ci și de eficiența acestora. Însă, aici apare întrebarea pe care o lansez, mai ales pentru doamna Valerie Rabot, și mai ales pentru domnul uh, reprezentant al Curții de Conturi din Olanda, unde sunt uh, bunele practici, de unde uh, întrezărim noile oportunități pentru a ne da seama că, într-adevăr, cheltuielile publice sunt uh, eficiente și își ating obiectivul scontat și cum am putea adopta aceste bune practici nu doar la nivelul procedurii bugetare naționale, ci și la nivelul abordării comunitare bugetare din Uniunea Europeană. Mulțumesc. Now, Mr. Our Vice... Urmează domnul Dimitrios Papadimulis, vicepreședintele nostru, membru al Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte. Obiectivele pe care le-a descris dumneavoastră, domnule Dijsselbloem, merg uh, într-o direcție acceptată dar această procedură este insuficientă, este, vine prea târziu, oferă prea puțin uh, față de posibilitățile noastre. De ani de zile auzim critici la lipsa de transparență a modului în care funcționează Eurogrupul. Doar ieri ați anunțat câteva măsuri într-o direcție potrivită. Și este adevărat că ar trebui să avem uh, încrederea piețelor în economiile noastre, dar ar trebui să ne intereseze mai tare încrederea cetățenilor în funcționarea zonei euro și în Uniunea Europeană și integrarea europeană în general. Vedem că se investește mai puțin la acest capitol, avem mai mult șomaj, mai puține locuri de muncă, mai multe disparități, mai puțină coeziune mai puțină coeziune teritorială și socială. Sunt încă multe de făcut și sunt de acord cu asta. Trebuie să ne asigurăm că vom avea bugete echilibrate, dar e nevoie și de investiții. Avem nevoie de mai multă Europa, de mai multe politici de coeziune, de mai multă armonizare fiscală. Asta pentru a putea aboli odată pentru totdeauna paradisurile fiscale. Nu putem avea o Europa a la carte cu o monedă unică, dar 28 de sisteme și regimuri fiscale, cu 28 de politici diferite față de datorie. Economia americană și-a revenit mai repede pentru că acolo atitudinea este alta. Politica de a crește cererea este altfel înțeleasă acolo faptul că amânăm uh, toate deciziile pentru după 2017, cu mai mult transfer și cu mai multe politici europene, pentru a avea mai multă creștere, este o abordare greșită, o decizie greșită. Pierdem vremea și nu privim problema în față. Mulțumim. Urmează Inesis Bokis din uh, Parlamentul Leton. Mulțumesc. Reprezint uh, Comisia de Audit din Parlamentul Leton. Am ascultat rezultatul uh, auditului de stat. Au fost controlate autoritățile locale și uh, regionale în ceea ce privește distribuirea și cheltuirea de fonduri și vedem că oamenii sunt nemulțumiți. Pentru că Trebuie să vedem uh, ce se întâmplă cu alocarea eronată de fonduri, cu, însu- cu însușirea fondurilor. Am o întrebare către reprezentantul Curții de Conturi din țările de jos. Nu credeți că și la acest capitol trebuie să facem tot posibilul pentru a îmbunătăți directivele europene? Fiindcă, în statele membre, Situația poate să fie foarte diferită și e nevoie de îmbunătățiri. Vă mulțumesc! Mulțumim! Domnul Careș din Asamblea Națională din Franța. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Această chestiune a apropierii semestrului european este una centrală, hotărătoare pentru viitorul zonei euro. Nu m-am gândit niciodată că acest sistem ar putea să funcționeze cu sancțiuni în mod disciplinat, fiindcă aceste sancțiuni nu fac decât să îndepărteze cetățenii europeni. Trebuie să ne ocupăm de această apropiere. Iar eu observ că lucrurile s-au îmbunătățit prin intermediul propunerilor Comisiei Europene și în egală măsură pentru că Comisia Europeană a încercat să facă o mai bună adaptare la, a propunerilor la realitatea națională acum ceva timp când se spunea că uh, când se vorbea despre recomandările specifice uh, pe țară în partea Comisiei Europene, acestea se mănau de la o țară la alta. Aceeași politică de toate, toate țările. Trebuie să ne îndreptăm către către o situație în care se ține mai mult cont de realitățile naționale, pe cât cu putință și aici dialogul cu parlamentele naționale joacă un rol crucial. Aș dori să insist asupra două uh, chestiuni. În primul rând, uh, am spus și ieri că sunt prea multe proceduri de supraveghere, de control, uh, care se suprapun și care uneori duc la recomandări sau estimări eh, ce se bat cap în cap și cred că trebuie să ne îndreptăm către o îmbinare a acestor sisteme procedurale care, eh, care coexistând dăunează vizibilității recomandărilor care eh, se, se iau, se fac. Apoi trebuie să ne ocupăm și de chestiunea calendarului. În ceea ce privește Franța, de pildă, uh, estimările și recomandările Comisiei Europene privind bugetul vin uh, după, după începerea discuțiilor bugetare în Parlament. Și vin la mult timp după începerea acestor discuții, ceea ce este greu de gestionat. Deci trebuie să ne ocupăm de să, ne, să încercăm să facem o, o mai bună gestionare a calendarului. Vă mulțumesc. Point, uh... Da, un comentariu important. Alfred San, din partea Parlamentului European. I don't see Mr. Sant. Nu-l văd în sală. Pervanș Beres atunci. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această ședință care Uh, stă la baza ceea ce trebuie să însemne conferința articolului 13 și o să, care este care se referă la dialogul între Parlamentele Naționale și Parlamentele European și vedem că acest lucru este foarte important dacă ne interesează coordonarea politicilor economice cât uși de puțin. Aș dori să fac câteva observații. În primul rând, uh, președintele Eurogrupului a făcut, a îmbunătățit guvernanța Eurogrupului, fapt pentru care îl felicit, dar eu cred că trebuie să, mai, să mergem mai departe, mai ales dacă considerăm că integrarea zonei euro are potențialul de a merge mai departe și că în aceste condiții articularea metodei comunitare și funcționarea Eurogrupului și, și învățămintele pe care ar trebui să le tragem de pe urma negocierilor cu Grecia, cred că um, acestea mai au unele perspective de îmbunătățire în anii următori și nu foarte târziu. Vreau să mulțumesc din suflet uh, lui uh, Chris Vandrix pentru ce a spus uh, domnia sa. Cu, de două ori a spus că nu credea uh, Uh, într-o guvernanță economică care să fie rule-based, eu nu sunt dușmanul regulilor. În momentul în care vorbim despre guvernanță economică și avem o abordare doar bazată pe reguli, e bine, ne dăm seama că ajungem în problemele pe care le avem astăzi și pe care trebuie să le depășim, ceea ce și facem. Și îi mulțumesc că a spus în ce măsură avem uh, în ce măsură avem instrumente care nu sunt folosite la deplinul lor potențial, iar în acest sens este vorba despre procedura pentru observarea dezechilibrilor macroeconomice. Ei bine, este limpede că, și vreau să fiu cât mai drăguță cu putință, are potențial neexplorat neexploatat. Ceea ce mă face să pun accentul asupra două propuneri care se regăsesc în raportul pe care l-am elaborat în Parlamentul European în ceea ce privește mm, recomandările cu privire la guvernanța economică a zonei euro unde se regăsesc două dimensiuni esențiale care trebuie menționate. În primul rând este vorba despre folosirea recomandărilor zonei euro. Nu am timp să intru în detalii aici, care trebuie să ducă la o observare în amonte a întregului ciclu obiectivelor pentru zona euro în ceea ce privește investițiile, dat fiind caracterul prociclic a, ale unor reguli care trebuie să fie compensate de o atenție dată investițiilor și, în al doilea rând, ă, este vorba despre un cod de convergență care să ne permită să avem o programare multianuală în jurul obiectivelor strategiei UE 2020. Nu am timp să intru în detalii, dar vreau să să revin asupra acestor două propuneri. Doamna vorbitor este întreruptă, întreruptă, să nu uităm că este foarte important un cod de convergență. Da, trebuie să fim foarte stricți cu cele două minute ca să poată toți vorbitorii să intervină. Domnul William Cash, de House of Commons, din uh, Regatul Unit acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu suntem în zona euro și, bineînțeles că asta face de o diferență enormă în acest context, dar suntem și noi afectați de ceea ce se întâmplă și uh, ne așteaptă referendumul să decidem dacă rămânem în Uniune sau dacă o părăsim. Am câteva documente care mi-au parvenit uh, și acestea pun uh, punctul pe I. De exemplu, se face referire la faptul că nu există mecanisme de ajustare uh, pentru absorpția șocurilor asimetrice. Sigur că asta afectează întreaga Uniune Europeană și apoi este vorba despre o coordonare a politicilor naționale economice, coordonare insuficientă până acum și se spune că instituțiile suferă din cauza unui deficit democratic. E o problemă importantă și foarte pe scurt doar atât am de spus. Am ascultat astăzi despre raportul celor cinci președinți și tot ce presupune acesta, dar e vorba de o tendință către un sistem de control și de comandă care nu prea are de-a face cu uh, chestiunea democrației și noi cei de la Westminster, din secolul al XVII-lea, lucrăm în baza suveranității care este strâns legată exact de chestiunea impozitării și cheltuirii. Pactul de stabilitate din 2004, elaborat de Germania, um, și apoi ce, ce a urmat după acesta, care e poziția Italiei, ce este de făcut, toate aceste poziții divergente arată că există o distanță mare între instituții și cetățeni. Uh, arhitectura Uniunii Europene pur și simplu nu mai uh, poate face față. Parlamentele naționale uh, trebuie să fie în centrul preocupărilor, așa cum a spus David Cameron. Din păcate, noi nu credem că în negocierile sale el merge suficient de departe și de aceea considerăm că trebuie să plecăm din Uniune pentru că e o lipsă de consecvență aici și uh, mulțumesc, mulțumesc. Vorbitorul este întrerupt. Domnul Gerasimos Paluras din Parlamentul Elen. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Mulțumesc, domnule președinte. Avem uh, o vorbă în Grecia. Ori uh, coasta e pusă greșit, ori navigăm noi greșit. Și așa se pune problema și aici. Cam așa e și cu zona euro. Avem uh, acest pact de creștere și de stabilitate. Este o cămașă de forță pentru că înfrânează dezvoltarea și creșterea. Și e o cămașă de forță care nu este la fel de strâmtă pentru toată lumea. Grecia a beneficiat de un tratament, Germania și Italia de un altul. Unii vorbitori au vorbit uh, cu entuziasm că există o creștere de 0,9% a cheltuielilor publice. Vom depăși oare recesiunea doar cu asta? E o metodă copy-paste de la FMI. Și femeiul întotdeauna a ieșuat, oriunde și-a implementat uh, rețetele. Rezultatul este, știți bine, în Grecia, din cauza acestor uh, uh, politici, uh, e o tragedie. Avem uh, sărăcie, șomaj, o recesiune profundă și o pierdere a drepturilor lucrătorilor. Mai mult decât atât, Datoria Greciei s-a triplat în ultimii cinci ani de zile din cauza implementării unor măsuri extrem de dure de austeritate. Și haideți să facem o diferență clară. E una să ai o gestionare inteligentă a crizei. Uitați-vă la SUA, unde a fost recesiune exact în același moment, ca și în Europa. Acolo, Uh, în ultimii 2-3 ani se înregistrează creștere economică. Hai să ne gândim la asta. Și, uh, dincolo de asta, vorbitorul se întrerupe, vorbitorul se întrerupe. Vă rog frumos, lăsați-mă să termin. Lăsați-mă să termin. Vrem investiții, nu pot să spun mai mult de atât, vrem investiții și o strategie uh, coerentă. Mulțumesc. Domnul Sobor, uh, din uh, Parlamentul, doamna Sobor din Parlamentul Ungariei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Din 2011 încoace, Parlamentele naționale au creat mai multe practici când e vorba de guvernanța economică. În Parlamentul Ungar avem uh, Comisia pentru Afaceri Europene, care joacă uh, rolul cel mai important aici. Ne adaptăm ordinea de zi celor mai importante evenimente din semestrul european și discutăm elementele cheie din uh, coordonarea politică avem uh, reuniuni publice și după ce avem uh, avizul instituțiilor europene, ne reunim și dezbatem. Data trecută, am trecut am discutat în detaliu documente publicate de Comisia Europeană în noiembrie și am făcut o evaluare a ultimelor 5 semestre. Permiteți-mi să prezint poziția Ungariei. Per total, Ungaria este de acord cu prioritățile cheie ale analizei de creștere pentru 2016 și uh, la fel și cu, e de acord la, și cu mecanismul pentru alertă. Dar mi se pare că lipsește un element. Declarații cu privire la implementarea obiectivului inițial al semestrului, și anume atingerea obiectivelor Europa 2020. Ne bucură faptul că lucrurile s-au simplificat, că acum există, țări, există recomandări specifice pe țară succinte, însă credem că e nevoie de mai mult timp ca dezbatere, în așa fel încât să reușim să consolidăm asumarea răspunderii la nivelul statelor membre față de aceste recomandări. În recomandări trebuie să se prezinte obiective generale de politică, în loc să se ofere uh, instrumente concrete de utilizat într-un anumit uh, fel. Deci, uh, o atitudine prescriptivă. Credem că astfel s-ar aduce o contribuție mult mai importantă la implementarea obiectivelor restante. Am încredere că recomandările din uh, acest an vor ilustra corect situația economică din Ungaria. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul uh, Pos din Bundestagul German. Ja. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Domnule președinte, dragi colegi, mă uimește faptul că în prezentările de până acum n-a fost menționat un punct important care are de face cu competitivitatea noastră. Deci, uh, e vorba de evaziunea fiscală, de nepotism, de uh, realitatea economică și socială care trebuie uh, ilustrată cum este ea. Doar astfel vom uh, redobândi și încrederea și competitivitatea. Avem contribuabili onești care și-au pierdut încrederea și este un subiect care trebuie abordat astăzi. În acest context, am o întrebare către domnul Dijsselbloem. Președinția olandeză, guvernul olandez, se gândește cum poate să dea un exemplu în ceea ce privește combaterea evaziunii fiscale care vine pe spuza cheltuielii uh, contribuabililor sinceri. Sunt uh, reguli speciale în Olanda și vreau să știu dacă, într-adevăr, lupta împotriva dumpingului fiscal, uh, dacă în lupta împotriva dumpingului fiscal există inițiative concrete în Olanda. Mulțumesc! Mulțumesc, Francesco Cariello, de Italia, de la Camera Deputaților. De președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă vorbesc despre experiența Italiei. Italia a introdus un uh, buget echilibrat după pactul fiscal începând din 2012, dar practic acest lucru a fost amânat în ceea ce privește obiectivele de la jumătatea parcursului și se va uh, pune în aplicare în 2018. Vreau să vă spun că pactul fiscal nu, nu duce la evoluții în uh, Italia. Și nici în Europa. Și asta este un lucru obiectiv. Vreau să vă spun că decizia Comisiei Europene uh, în ceea ce privește Consiliul Fiscal accentuează deficitul democratic care, la care a dus uh, pactul fiscal și uh, această instituție în ceea ce privește uh, finanțele. Un grup de experți creat de această comisie nu va face decât să exacerbeze uh, problemele care afectează creșterea la noi în țară și în toată Europa. Deficitul economic este agravat de faptul că s-a luat această decizie fără a fi cerută părerea parlamentelor naționale. Și această decizie a fost luată exclusiv de către comisie. Noi suntem de părere că trebuie să conferim uh, atribuții suplimentare Parlamentului European, iar Parlamentele naționale ar trebui să-și poată da avizul cel puțin în ceea ce privește alegerea comisiei care controlează finanțele publice. Deci, noi ne opunem uh, controalelor ulterioare, suplimentare, dar trebuie ca, și trebuie ca parlamentele naționale să fie implicate mai strâns. Mulțumesc, Eric Farumei, din uh, um, Parlamentul Belgian. Domnule președinte, mulțumesc. Trebuie să-l contrazic cu puțin pe domnul Cash, pentru că în dezbaterile bugetare belgiene nu pot să vă spun că e, pentru noi a devenit mult mai important ce are de spus Comisia Europeană despre ceea ce facem decât Banca Națională sau alții. Deci a devenit o direcție importantă în dezbaterea bugetară din Parlamentul Național. Belgia este o țară care se află sub cei 3%, la 2,9%, dar avem 107% la datorie, deci suntem clar deasupra marjei maxime. În parlamentele naționale, lumea își dă seama că uh, au fost făcute câteva negocieri cu, comisii, cu Comisia Europeană și trebuie ca în anul uh, 2018 să ajungem la un echilibru nominal bugetar, uh, cel târziu până în 2019. Această dezbatere este foarte dificilă și credem că um, put, și cât ești în opoziție spui că poți să atingi câte un procent pe an, dar când ajungi la putere vezi că este foarte greu. Sunt uh, acorduri care au fost făcute cu Comisia Europeană în cadrul Pactului de Creștere și de Stabilitate. Și se spune că sunt mai multe cheltuieli acum pentru refugiați, azilanți, siguranță, iar creșterea economică rămâne puțin în urmă. Politica băncii centrale nu oferă stimulentele necesare, injecții necesare în economia reală, iar la investiții suntem la un nivel mai redus față de ceea ce ar trebui sunt foarte multe argumente așadar pentru a spune va țin, pentru a ne întreba dacă Comisia Europeană va ține cont de situația curentă, de problema refugiaților, de problema investițiilor publice, de faptul că normele de deficit până la urmă trebuie revizuite pentru a pava o altă cale de creștere pentru statele membre. Mulțumesc. O întrebare foarte bună. Următorul vorbitor, Rita Miller, din Finlanda. Eh, kiitos puheenjohtaja. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În Finlanda, Parlamentul coordonează foarte bine activitatea guvernului atunci când guvernul ia decizii la Consiliu, la Consiliul European. Însă, din nefericire, în chestiunea semestrului european, nu ne-am descurcat foarte bine în Parlamentul finlandez și nici cetățenii n-au cunoscut această chestiune. Nu și-au însușit-o și de aceea este foarte bine că aici, iată, putem beneficia de recomandările noastre și de opiniile noastre în această chestiune. Pentru noi este foarte important că atunci când vorbim despre economia noastră comună a tuturor și luăm decizii, aceste decizii trebuie să fie luate și la nivelul parlamentelor naționale. Și partenerii naționali sunt cei care se adresează Parlamentului Național. Implicarea se transferă astfel de la nivel european. E bine că se are în vedere o simplificare a procedurilor și un nou calendar, pentru că acestea sunt componente esențiale ale modului în care parlamentele naționale, în termeni reali, concreți, pot influența semestrul european. Este de asemenea bine că discutăm aici despre durata semestrului european care să coincidă cu uh, mandatul unui guvern, să nu fie doar anual. Am și o întrebare. Dacă ne gândim la Fondul European de Investiții, cum l-am putea folosi cât mai eficient pentru ca deciziile luate la nivel național să genereze o plus valoare generală europeană? Anastasios Kuralis, Parlamentul Grec. Mulțumesc foarte mult, președinte. De ani de zile încercăm să ajungem la integrarea economică a Uniunii, avem instituții, avem mecanisme de guvernanță economică și totul funcționează. Uh, o parte considerabilă a suveranității naționale în materie economică a fost transferată către Bruxelles, către instituțiile europene. Avem discuții privind bugetul, măsuri de stabilitate macroeconomică și financiară, însă putem să spunem că acest sistem nu este transparent și în anumite cazuri nu este eficient. Prin urmare, vedem o economie în criză, într-o criză profundă, vulnerabilă la șocurile de pe piața internațională și asta duce la o lipsă de încredere. Prin urmare, există ostilitate la adresa Uniunii Europene pentru că sistemul fiscal și de protecție socială s-a prăbușit. Regulile impuse au sporit autoritatea centrală. Modelul a eșuat, dar a rămas în vigoare. Când statele încearcă să găsească soluții, instituțiile europene preferă soluția impusă de piață. Prăbușirea pieței înseamnă atunci și o prăbușire a integrării europene. Controlul democratic este extrem de limitat în toate aceste proceduri. Controlul reprezentanților aleși în chestiuni economice este foarte, foarte firav. Iar rezoluțiile guvernelor și parlamentelor naționale nu sunt luate în serios. Piața este singurul criteriu. Europa cetățenilor uh, nu mai e luată în calcul de vreo 10 ani. Când ceva nu merge, se repetă și încearcă același lucru în Irlanda, în Grecia. Dar foc în Camera Lorzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă asigur că și în Camera Lorzilor sunt mai multe opinii privind apartenența Marii Britanii la Uniunea Europeană. doream să mă refer la ceea ce spunea domnul Dijsselblom în legătură cu recomandările de țară. Cred că e, foarte, e o idee bună să se facă pe o perioadă mai lungă, însă m-aș referi aici la implicarea partenerilor sociali, pe care menționat și domnia asta. S-a discutat aici indicatorii, scorecard-ul și așa mai departe. Mi se pare că asta merge în sens contrar a ceea ce se dorește din partea recomandărilor. Fie lăsați statele membre și parlamentele de acolo să descurce, fie impuneți punctul de vedere european. Uh, discuțiile de aici par să meargă împotriva tendinței de a face recomandări de la centru. În Parlamentul Britanic nu ne consultăm ca atare cu partenerii sociali, dar uh, se face o consultare generală, un studiu de impact, există etapa de lobbying și există mecanisme de verificare, există puncte în care factorii interesați pot să intervină în dezbatere. Centralizarea implicării partenerilor sociali și indicatorilor sociali uh, în acest proces este un pas în direcția greșită. Nu știu cine ar vrea să răspundă la această întrebare, am pus-o și ieri zona euro consideră că este oportună o întărire a rolului trezoreriei. Mi se pare că ar fi foarte interesant pentru noi, chiar și cei care nu suntem în zona euro, să, va, să auzim opinia noastră. E nevoie de o trezorerie sau nu? Domnul Paolo Pereira din Parlamentul Portughez. Bună dimineața! Aș dori să încep în a spune că Portugalia se achită de îndătorii care revin la nivel instituțional și politic. La nivel instituțional am constituit un Consiliu Fiscal care analizează bugetul și proiecțiile macroeconomice și în Parlament am creat o, un serviciu tehnic de sprijin bugetar care deservește Comisia Bugete și analizează în mod Uh, independent uh, structura bugetului. Avem instituțiile necesare, uh, scădem deficitul, scădem datoria internă, dar există, sigur, o serie de probleme care persistă. Vreau să vă spun în esență că respectăm regulile, ceea ce nu înseamnă că suntem neapărat de acord cu guvernanța economică și fiscală actuală din Uniunea Europeană. Și am o întrebare acest sens pentru domnul Dijsselblum. Știți vreun exemplu de uniune monetară din lume care să nu aibă în același timp o uniune fiscală care să permită absorpția unor șocuri asimetrice în statele membre? Și dacă răspunsul este nu, presupun că este nu, atunci vă întreb ce pași concreți are în vedere Eurogrupul în direcția creării acestei uniuni fiscale, pentru că avem un buget de 1% PIB, 85% din bugetul uh, european nu este discreționar, nu ne putem permite să cheltuim bani nici măcar cu refugiații, pentru că totul este prealocat. Cu acest model de guvernanță este foarte greu să faci mare lucru și să mergi foarte departe uh, cu moneda euro. Domnul Alfred Sant, mulțumesc, domnule președinte. Cu toții am vorbit de nevoia sporirii volumului de investiții ca măsuri de redresare economică. Ni s-a spus că după consolidarea bugetelor publice și după reformele structurale vor spori și investițiile în investi... investițiile în economie. După cum scria domnul Renzi într-un articol publicat în Republica, asta nu s-a întâmplat. Politicile de austeritate nu și-au atins scopul. Economii ca cea americană, unde nu s-a recurs la măsuri de austeritate, au crescut. În zona euro, creșterea a fost provocată de căderea prețului la combustibil și de măsurile băncii centrale. S-au generat lichidități, însă nu s-au făcut investiții. Au sporit forțele inflaționare care au stimulat oarecum investițiile. Adevărul este că investițiile publice încă trenează. Și dați-mi voie să repet, dacă investițiile publice nu cresc, nici investiție din sectorul privat nu vor crește semnificativ. Este nevoie de investiții publice în infrastructura economică, în infrastructura de învățământ, în promovarea reindustrializării, în promovarea facilităților digitale, în construcția de locuințe. Însă ce s-a făcut în materie de investiții publice s-a făcut foarte lent. Am spus acest lucru anul trecut și repet acum regulile de funcționare ale Pactului de Stabilitate și Creștere sunt răspunzătoare de situația actuală. Nu se face o distinție între contribuția națională și cea privată. Prin urmare, regulile menite a consolida finanțele publice nu fac decât să împingă guverne să reducă investițiile, președintele îl întrerupe pe vorbitor. Mai avem doi vorbitori pe listă. O să vă rog să vă limitați la câte un minut. Marc François din partea Senatului francez. Bună ziua, aș avea o întrebare privind uh, direcțiile preconizate în raportul președințiilor în materie de productivitate. În raportul uh, celor cinci președinți se spune că semestrul european pornind de la procedurile existente, a permis rezolvarea unor probleme, dar încă rămân multe lucruri de făcut. Se preconizează constituirea în fiecare stat a unei autorități a competitivității și de a crearea la scară europeană unei organizații care ar duce la oaltă reprezentanții acestor autorități naționale ale competitivității. Prima întrebare ar fi, este necesar sau nu să se creeze o tehnostructură suplimentară, când deja avem organizații similare în fiecare stat, și în al doilea rând, este vorba de experiența citată în raportul președinților experiența Belgiei și altor state în care astfel de autorități funcționează. Ne-ați putea spune cum funcționează. Mulțumim, Manuel Rodriguez din Parlamentul Portughez. Doream uh, să mă refer la unele dintre chestiunile menționate în pactul fiscal. Există două restricții principale rata de reducere a deficitului structural. Însă, abordarea diferă în multe state membre. Se vorbește despre reducerea nivelului datoriei publice într-un rit de 20% pe an, până la sub 60%. E un calcul simplu, dar ce înseamnă, de fapt, este că reducem nivelul datoriei publice, ceea ce duce la o scădere a riscului suveran și permite investițiile, direcționarea investițiilor către IMM-uri. Dezbaterea de până acum a analizat doar una dintre regulile din pactul fiscal. Însă, există o regulă simplă, directă, care ar trebui să se acorde mai multă atenție, mai ales în țările unde datoria este ridicată. Mulțumim! Este timpul acum ca cei din prezidiu să încerce să răspundă la întrebări. Sau um, domnul Dijsselblom, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, nu știu cât timp am la dispoziție, trei trei minute ca să răspundeți la toate întrebările. No. Dezbaterea aici vizează modelul viitoarei guvernanțe. Modelul actual presupune reguli stricte formulate de la centru, trimise către statele membre și statele membre trebuie să respecte aceste reguli. Regulile pot fi bune, pot fi prea complexe, trebuie să le facem mai eficiente, să fie mai inteligibile pentru cetățenii noștri, însă așa operăm în prezent. Răspunderea din decizii referitor la buget, la reforme, la sistemele colective, este încă o chestiune de competență națională. Și spun asta pentru că unii dintre reprezentanții care au vorbit astăzi spuneau că problemele noastre Laudând și sunt cauzate de pactul de creștere și stabilitate. Și eu o să-mi permit să nu fiu de acord cu acest lucru. Multe probleme, foarte multe probleme la nivel național sunt cauzate de politici deficitare luate la nivel național. Și pe această temă putem să dezbatem la nesfârșit. se poate spune, da, lucrurile nu funcționează, avem reguli stricte, dar, după cum am văzut, aceste reguli nu sunt luate în calcul, nu sunt luate în seamă. Eu aș spune că sunt, nu sunt luate în, în seamă parțial. Însă facem progrese, reducem deficitele, începem, scădem datoria, începem să creștem investiții și așa mai departe. Eu sunt mai, mai optimist decât uh, uh, cifrele prezentate de colegul meu. Însă, într-adevăr, s-a văzut acest model care presupune reguli și apoi uh, parlamentele decid ce să facă și modelul nu funcționează. Și atunci reacția a fost să centralizăm totul. Luăm răspunderea din mâna parlamentelor și o transferăm la centru. Dar când vorbim de legitimitate democratică și sprijin public, evident că lucrurile nu mai pot se pun în acest termen. Ar fi un risc mult prea mare. Dacă transferi responsabilitățile către centru, vorbesc și despre viitorul sistemului de pensii, de exemplu. Acesta va fi conceput în Bruxelles sistemele de asistență sanitară la Bruxelles, modelul social, modele sociale adoptate în fiecare stat. Sunt diferențe mari între statele membre. Uh, în viitor, acesta să fie decis la Bruxelles. E inevitabil. Acestea sunt deciziile care, în ultimă instanță, influențează funcționarea viitoare a economiei, structura viitoare a bugetului, dacă va fi una durabilă sau nu. Și atunci să vă gândiți, dacă spuneți vrem mai multă guvernanță la centru, acest sistem bazat pe reguli care permite guvernele naționale să ia deciziile nu funcționează, gândiți-vă care sunt implicațiile. Eu nu sunt revoluționar, ca să fiu singur, eu cred în evoluție, cred într-o întărire evoluționistă a Uniunii Monetare. Poate sunteți de acord cu mine, poate nu, însă eu așa văd lucrurile și trebuie să avem mare grijă să nu pierdem sprijinul public ă, transferul autorității de la nivel național la nivel european ar putea prejudicia grav proiectul nostru. Așa văd eu lucrurile. De aceea m-am referit la importanța acestor uh, consiliile competitivității. Spuneați, sunt multe instituții deja, avem prea multe. Poate aveți dreptate, însă dacă lăsăm răspunderea la nivel național, vreau să putem face schimb de experiență între statele noastre, vreau să ne descurcăm mai bine în materie de concepere și punere în aplicare a reformelor și da, E nevoie de implicarea partenerilor sociali, dar cum se organizează aceasta? Trebuie să se organizeze la nivel, la, la, la nivel național. Dialogul social trebuie să aibă loc în principal la nivel național. Noi avem foarte multă experiență în acest sens. În Olanda avem Consiliul Socioeconomic cu implicarea uh, patronatului și a sindicatelor. <clears throat> Avem, sindicat, avem o experiență și a unei uh, Consiliu al Competitivității, care are un nume com- comunist, se numește Biroul, Biroul Central de Planificare. Însă ei ne spun, nu ne spun, ne, ne consiliază pe noi politicienii cum să structurăm reformele în așa fel încât să atingem scopurile politice statate în prealabil. Și dacă venim cu un plan prost, ei ne spun, un plan prost o să afecteze negativ uh, dezvoltarea durabilă pe termen lung, ocuparea forței de muncă și așa mai departe. Dacă faceți altfel, o să aveți o abordare mai bună. Asta ne ajută să concepem și să structurăm politici cum trebuie. Nu să vă spun acum uh, faceți ce fac olandezii, vreau să spun că trebuie să ne descurcăm mai bine atunci când concepem și punem în aplicare reforme structurale, pentru că dacă vrem un model social în Europa, trebuie să lucrăm mai bine, mai multă creștere politici mai bune menite a păstra lucrul esențial pe care îl avem un continent prosper, țări prospere, cu un model social și trebuie să păstrăm și prosperitatea și modelul social. Așa văd eu lucrurile. Și aș vrea să răspund la o întrebare pusă de domnul Joachim Pos, care vorbea despre evaziunea fiscală. Sunt președintele ECOFIN. Pe ordinea de zi avem propunerile Comisiei Europene. Și am să încep cu cealaltă întrebare noastră. Ce face Olanda? Nu sunt ministru olandez, n-am, n-am această capacitate, dar m-ați întrebat și vă răspund. Înainte de orice măsură europeană, noi și Germania am decis împreună să ne modificăm sistemul fiscal. facem schimb de date pentru că ni s-a spus guvernul german vrea să știe ce fac firmele germane în Olanda. Am zis nicio problemă, astea sunt datele. Ne modificăm și tratatele fiscale pentru a evita dubla impunere, dar în același timp să evităm și dubla neimpunere, care e o problemă, recunosc acest lucru. O să schimbăm și re- aceste reguli. Apoi, la ECOFIN, în acest semestru, vrem să obținem un acord la Consiliu privind propunerea Comisiei și avem nevoie de sprijinul noastră, a celor din Germania, pentru că toate guvernele trebuie să accepte pachetul în întregime, nu să se apuce să alege bucățele în el să spune e nevoie de timp. Sigur că e nevoie de timp, dar nu avem timp. Haideți să facem lucrurile în acest semestru, sperăm, cu sprijinul guvernelor noastre. Thank you uh, very much. Mulțumesc foarte mult. Domnul Fendrick. Thank you, Mr. Chairman. Uh, professionally speaking, I'm a very modest guy, so I will try to respond to one question. Aș, voi încerca să răspund la câteva întrebări ca să vă scutesc uh, de timp, să, să scutesc timpul. E vorba de uh, eficiența uh, cheltuielilor publice și îmbunătățirea ei. Sunt foarte multe răspunsuri posibile și eu vreau să aleg doar trei. În primul rând, noi credem că sistemele de cheltuire proastă, uitați-vă la Olanda cu miliarde de euro adunate de guvernul central și date municipalităților pentru obiective specifice. Din punctul de vedere al eficienței, este un sistem prost, pentru că municipalităților le pasă doar să cheltuiască întreaga sumă. Și atunci care este valoarea adăugată și cum creăm mai multă valoare pentru public. Asta vine în al doilea rând, pentru că în primul rând, dacă vrem să sensibilizăm uh, uh, oamenii față de acest subiect, ar trebui cel puțin să regândim uh, sistemul. Sper că nu vă supărați că spun asta, e la fel și cu cheltuirea în plan național a bugetului european. Guvernele naționale, toate cele 28, sunt interesate să cheltuiască în primul și în primul rând absolut toți banii veniți din Europa și apoi totul este trecut sub tăcere și dacă da, întreabă cineva ă, care e valoarea adăugată, nu primește un răspuns. La fel se întâmplă deși pentru sistemele naționale, deci haideți să regândim sistemul acesta dacă dorim să îmbunătățim eficiența cheltuierilor publice. Și apoi o mai bună informare este iarăși un element cheie. Poate că o să vă plictisească această idee, dar contează foarte mult, mai ales la cum sunt cheltuiți banii. Și sunt în uh, Consiliul Director al Curții de Conturi din Olanda, adesea sunt uimit, surprins de lipsa de bună informare în ceea ce privește eficiența cheltuielor publice. Păi dacă nu știm despre valoarea adăugată, despre um, impactul asupra societății, atunci nu ne putem îmbunătăți programele de cheltuire. Nu există un ciclu de învățare și vor exista evaluări proaste. Deci aici este o marjă de manevră de îmbunătățire foarte mare. O mai bună informare și odată cu uh, oferirea de bune informații, crearea de date deschise, în așa fel încât să punem la dispoziția publicului informația publică, despre cheltuielile publice. A, și astfel am putea îmbunătăți eficiența cheltuielilor publice. Și asta în mod dramatic. Vă mulțumesc. Mulțumim, Valerii Dabo. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să revin la deficitul structural pentru că am primit câteva întrebări despre asta. O propunere către comisie, poate. Ar fi util să vedem pe pagina de internet, de la o țară la alta, indicatorul cheie cu obiectivul de deficit structural și așa mai departe, dar și impactul oricărei reduceri a deficitului structural asupra creșterii și sau asupra investițiilor. Pentru că toată lumea înțelege ce este creșterea, toată lumea înțelege care este impactul asupra creșterii, și dacă spunem că ne reducem deficitul structural cu 0,1% sau 0,2%, atunci întrebarea este care este impactul asupra creșterii economice de la o țară la alta? Care este impactul asupra investițiilor de la o țară la alta, în așa fel încât toată lumea să poată înțelege care sunt consecințele oricărei reduceri a deficitului structural. Ar fi cheie să înțelegem asta ca să înțelegem ce se află în spatele gestionării finanțelor publice, mai ales prin deficitul structural. Și, în al doilea rând, o altă propunere pe care vreau să o ridic și sunt perfect, perfect de acord cu dumneavoastră. Când facem anumite evaluări, cum putem să le legăm de agenda pentru 2020? Deci cum Deci ce se întâmplă cu crearea de locuri de muncă, cu creșterea uh, economică? Sunt uh, două idei, de fapt două propuneri. Odată cu privire la cum gestionăm finanțele publice și apoi cu privire la ce facem la nivel politic, cum implementăm politicile în țările noastre, cum uh, sunt ele conturate în parlamentele naționale și cum legăm totul de agenda pentru anul 2020. De fiecare dată când facem ceva, când ajustăm deficitul structural, cu ce consecință se întâmplă asta față de creșterea economică, față de investiții și față de crearea de locuri de muncă? ar fi mult mai clar pentru toată lumea și mai ales pentru cetățeni dacă am obține aceste informații într-un mod foarte, foarte clar. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Doresc să răspund și eu unei întrebări generale din Parlamentul Belgian care mă duce la un comentariu general făcut de domnul Dijsselbloem în ceea ce privește nevoia unei abordări graduale. Sunt de acord cu asta, pentru că nu mergem departe dacă privim lucrurile în alb și în negru. În mod absolut ideal, după cum vă spuneam, un ministru de finanțe pentru zona euro ar fi o funcție de bun simț, nu dacă ar controla direct bugetele naționale și-ar gestiona totul de la Bruxelles, ar fi imposibil. În statele federale, Și, pe de altă parte, vedem că lumea doar uh, transferă vina dintr-o parte în alta, lucru care ne afectează în mod direct. Deci avem această marjă și uh, trebuie să îmbunătățim lucrurile, să le combinăm într-un fel sau altul. Cum combinăm asumarea răspunderii, așa cum a spus uh, domnul Dyson Bloom, și cum facem ca această asumare răspundere să nu fie una anarhică, ci să fie compatibilă cu o îmbunătățire a coordonării și cu o eficientizare ca atare. Eu cred că regulile noastre ar putea merge în această direcție dacă folosim instrumentele necesare. Aici este vorba de comunicarea pentru flexibilitate și am putea pe bună dreptate să avem în vedere circumstanțele excepționale cu criza refugiaților. Nu ne interzice regula. Și putem de asemenea să ținem cont de reformele structurale cu impactul pe termen mediu. Deci avem o marjă de a nu calcula anumite investiții în deficitul structural. Nu sunt perfect de acord cu Consiliul care a decis că trebuie să facem cu reforme structurale doar pentru un an. Eu cred că e loc de mai bine ca să avem mai multă flexibilitate, dar e marjă de manevră și cu privire la o mai bună interpretare a, pactului de creștere și de stabilitate. Și în ceea ce este deficitul structural, e crucial ceea ce s-a spus. E important să analizăm nu doar cum Um, se formează acesta și cum e compus acesta, ci și cum e definit în termen de metodă de calcul și ce înseamnă potențialul de creștere. Acest lucru uneori produce rezultate care nu sunt neapărat raționale. Am o țară pe care o cunosc cel mai bine, nu-i așa? Și potrivit acestei formule, această țară nici nu a trebuit să aibă creștere economică. Deci dacă crește 1%, chiar dacă nu își îmbunătățește deficitul nominal, automat Uh, formula este că deficitul structural scade. N-ar trebui să existe creștere pentru că așa o spune calculul, adică n-ar trebui să crești pentru că încalci regulile. Nu știu, e asta maniera cea mai simplă de a înțelege lucrurile. Am tot uh, discutat despre asta și la femei se spune că trebuie să fim din ce în ce mai nominali și să extindem puțin uh, uh interpretările fără a elimina pe de întregul conceptul deficitului structural, dar asta e situația și cred că e loc de mai bine și cred de asemenea că există o combinație potrivită de uh, uh, suveranitate și asumare a răspunderii în plan național. Discuția de astăzi este foarte eficientă și este un bun exemplu despre cum ar trebui să fie lucrurile pe viitor cu această conferință. Vă mulțumesc și acum vă dau dumneavoastră cuvântul pentru observațiile finale. Să nu ne mai lăudăm unii pe alții, cred că trebuie să ne oprim, domnule președinte. Eu vreau să vă uh, laud pe dumneavoastră, participanții, pentru tot ce ați făcut în această reuniune. Am depășit deja cu 15 minute, am intrat practic în pauza de cafea. Închei mulțumind tuturor vorbitorilor pentru contribuții și pentru reacții. Nu avem timp, dar principalele subiecte au fost puse pe tapet și au fost discutate. Mulțumesc, revenim la 11.30. Și uh, mergem la Iudi Mehudin, la etajul 1. Poate că ne poate ghida, îi poate ghida cineva pe colegii din Parlamentele Naționale până acolo. Da,